Acum revenim la sesiunea noastră. Următorul punct de pe ordinea de zi. Dar mai întâi pot să vă spun că procesul verbal al sesiunii de ieri este disponibil. Dacă nu există remarce, îl considerăm ca fiind adoptat.